Dear colleagues, I think we should start. Dragi colegi, haideți să începem. Es gilt der alte Grundsatz, man soll ja nicht die warten lassen, die pünktlich Totuși, pe principiu, să nu-i lăsăm să aștepte pe cei care sunt punctuali. Uh, am așteptat deja 5 minute, așadar aș vrea să începem. Poate că între timp, ni se vor alătura și alți colegi. Vă salut călduros la ultima reuniune a Comisiei pentru Cultură din această legislatură și încep imediat cu adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există obiecții din partea dumneavoastră, atunci considerăm ordinea de zi adoptată. Văd că nu există obiecții, așadar adoptăm ordinea de zi. Trecem la adoptarea proceselor verbale ale reuniunilor din 20 februarie și 11 martie, pe care le aveți între documentele dumneavoastră. Aveți uh, observații? Dacă nu, atunci vă propun să le considerăm aprobate ca de obicei, atâta vreme cât nu se vor depune niciun fel de obiecții în timpul acestei reuniuni. Trecem acum la comunicările președinției. Avem uh, interpretare în franceză, germană, italiană, grecă, spaniol, greacă, spaniolă, uh, estonă, uh, polonă, bulgară și română uh, și maghiară și vreau să vă reamintesc că această reuniune este uh, transmisă live pe internet. Vreau să vă anunț în ceea ce privește reuniunea coordonatorilor că, dat fiind faptul că astăzi avem ultima reuniune a Comisiei în această legislatură, e necesar să vă anunț acum oral um, deciziile luate de coordonator, astfel încât să uh, poată fi uh, cunoscute de toată lumea și să putem încheia legislatura um, în bună regulă. Uh, au fost luate următoarele hotărâri. În primul rând, cele trei uh, avize cerute de Comisia Petri, uh, PETI uh, care vizează competențele comisiei noastre au fost adoptate în forma pe care o aveți în față și uh, vor fi transmise în această formă către Comisia PETI. Apoi, în ceea ce privește avizul comisiei noastre pentru prioritățile bugetului 2020, um, acestea au, uh, sunt transmise către Comisia pentru Bugete în forma unei scrisori, așa cum au fost aprobate de către coordonatori uh, au fost uh, transmise coordonatorilor, uh, au fost luate la cunoștință și se consideră că nu există nevoie de a acționa în vreun fel. Vreau să știu dacă aveți observații cu privire la deciziile coordonatorilor, văd că nu. Așadar, putem constata că deciziile coordonatorilor de astăzi pot fi considerate adoptate. Vreau să vă atrag atenția că Miercuri a trecut, a fost uh, publicat un studiu, Abandonul școlar, um, care, pe care l-am cerut uh, Departamentului de Politici. Îl veți găsi, uh, probabil că l-ați primit deja în, pe e-mail. Vă rog să citiți cu atenție acest studiu și cred că ar fi foarte bine ca viitoarea Comisie pentru Cultura Parlamentului European să uh, atace acest subiect în noul mandat, în ideea uh, sau cu obiectivul de a crea un spațiu european al educației. Credem că problema abandonului școlar necesită o atenție specială pentru că este în continuare o problemă în Uniunea Europeană. Acestea ar fi comunicările mele. Trecem atunci la punctul următor de pe ordinea de zi. E vorba de un schimb de opinii cu Comisia cu privire la știrile false. În 22 ianuarie 2019, coordonatorii au decis să invite reprezentanții comisiei pentru prezentarea raportului uh, privind combaterea dezinformării pe internet, un concept european și uh, pentru a vorbi despre măsurile pe care vor să le întreprindă în, uh, acum anticipând alegerile europene. Uh, este foarte important ca cetățenii noștri să aibă acces la, calitate de inform- la informație de calitate și există un consens, ar fi bine să existe un consens cu privire la ce anume este informația de calitate. Acesta este un principiu de bază pentru încrederea în mass media și pentru funcționarea instituțiilor politice și uh, științifice. Uh, anul trecut, uh, conceptul fake news, știri false, a pus sub semnul întrebării, a subminat acest principiu. Um, prin urmare, știrile false au fost folosite sistematic pentru a promova anumite agende politice, pentru a discredita oponenți politici. Așadar, uh, având în vedere faptul că se apropie alegerile europene, acest subiect este foarte problematic și vreau să urez bun venit domnului director general Viola de la Comisia Europeană, care ne va da mai multe informații pe acest subiect. Vreau să fac câteva observații înainte. Documentul uh, îl avem doar în engleză și dacă mergi pe uh, germană, atunci se spune că te găsești într-o, pe o pagină în germană, dar textul este în continuare în engleză. Și dacă vrem să facem eforturi să uh, combatem dezinformarea, știrile false, eu cred că, din punctul meu de vedere și cred că și din punctul celorlalți colegi, ar fi foarte util dacă măcar acest text, textul de bază, s-ar putea găsi pe internet în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, astfel încât toți uh, cei interesați să aibă posibilitatea să se informeze să vadă cum arată acest uh, text și ce face Comisia Europeană pentru a lupta împotriva știrilor false. Cred că acest lucru ar fi foarte important. Știți că punem întotdeauna accentul pe faptul că toată lumea trebuie să aibă acces la informație în limba sa și pentru cei care nu stăpânesc uh, engleza sau franceza și ei trebuie să aibă posibilitatea să primească informațiile în limba lor maternă. Mm. Și dat fiind că este un subiect atât de important, pentru mine este absolut de neînțeles de ce acest text este disponibil doar în engleză. Poate că ați putea să transmiteți serviciilor dumneavoastră să se remedieze cât mai repede acest lucru. Domnule Viola, bine ați venit! Vă mulțumim pentru prezență și vă dau cuvântul, aveți cam 10 minute. Ia, Madame Chair, Madame Camerver. Doamna președinte Camerevert, stime, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați invitat la această reuniune a Comisiei. Este ultima din acest uh, mandat și aș dori să profit de ocazie pentru a mulțumi Comisiei pentru munca excelentă pe care și pentru colaborarea excelentă cu Comisia Europeană și cu serviciile mele în mod special. Am colaborat pe foarte multe subiecte. Vreau să reamintesc unul în mod special. E vorba de uh, noua directivă privind uh, serviciile uh, audiovizuale, un act legislativ uh, de bază în acest domeniu și e foarte important că l-am discutat, dat uh, fiind uh, toate tipurile noi de mass media, Uh, rețelele sociale și așa mai departe. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru susținere pe acest act legislativ foarte important. Astăzi discutăm despre știrile false sau despre dezinformare și, după cum ați spus, este un subiect foarte important pentru viitorul Europei, mai ales pentru alegerile europene care se apropie. Într-o încercare de a defini ce înseamnă știri false poate că nu este foarte util, dar interesant să analizăm care este spectrul știrilor false. Pornim de la ceea ce numim în securitatea cibernetică atacuri de inginerie socială, care sunt atacuri sistematice de către o entitate de stat sau privată pentru a destabiliza entitatea atacată sau grupul social atacat. În acest caz, există o intenție clară de a face acest lucru, de a destabiliza ordinea democratică sau de a crea panică sau altele asemenea. Uh, se apropie foarte mult de un atac cibernetic, mai ales când e vorba de alegerile libere în multe state membre, este și o infracțiune. Apoi, există un domeniu în care atacatorul nu poate fi neapărat identificat, și vorbim mai mult despre utilizarea puterii uh, mass media uh, sociale, rețelelor sociale pentru a uh, crea destabilizare, panică sau relevante pentru a schimba ordinea societății. De exemplu, știri false în domeniul medical. Gândiți-vă la uh, Uh, pericolul uh, pe care îl uh, aduc sistemelor sanitare europene. Apoi avem un alt domeniu unde e mult mai complicat să spunem pe ce teren ne aflăm, și anume domeniul opiniilor. Aici se pot folosi fapte care, conform adevărului științific, nu sunt corecte pentru a ataca pe cineva, pentru a câștiga avantaj, avantaje politice. Uh, Aici ajungem, deci, pe partea cealaltă a spectrumului, spectrul de liberă exprimare, corectitudine politică. Din această descriere înțelegeți cât de complex este acest subiect care poate să uh, treacă de la chestiuni de securitate cibernetică până la chestiuni legate de libertatea de exprimare. Acum, există uh, știri false în istorie, de ce sunt atât de relevante? Sunt relevante, a, atât de relevante acum, pentru că prin rețelele sociale are loc un efect de amplificare a sentimentelor care sunt create, lucruri uh, uh, pe care le creează, sentimente pe care le creează uh, evenimente îngrozitoare sau care creează teamă sau groază. Noile tehnologii acționează deci ca un amplificator uh, și acest lucru crește magnitudinea fenomenului. Deci, prin natura lor, din punct de vedere juridică, din punct de vedere tehnic, din punct de vedere social, în mod clar ne aflăm, ne aflăm în fața unui uh, fenomen foarte complex. Nu cred că este o soluție ușoară aici. Și va dura foarte mult uh, până când vom reuși să înțelegem pe deplin fenomenul dacă, ne, dacă privim lucrurile pe termen lung și apoi o să revin la perspectiva pe termen scurt și la alegeri, am vorbit despre noua directivă privind serviciile mass media audiovizuală. Aici există soluția la problema pe termen lung și anume trebuie formată lumea și în ceea ce privește competențele digitale. Pentru că oamenii trebuie să știe că istoria poate fi manipulată și oamenii au un reflex critic atunci când citesc ceva. Au învățat acest lucru la școală, dar același reflex nu se regăsește în față cu rețelele sociale. Acolo oamenii nu au același tip de reflex. De aceea e un proiect generațional. Competențele mass media, competențele uh, digitale sunt soluția pe termen lung uh, la problema știrilor false. Acest lucru sigur că va dura, dar e foarte important că noua directivă a introdus obligația ca statele membre să uh, asigure uh, dobândirea de competențe uh, în ceea ce privește mass media digitală. Uh, acest pas este unul foarte important. Acum, revenind la uh, la termenul scurt. Am publicat un plan de acțiune în decembrie și apoi recent am revenit la acest subiect cu un uh, pachet de uh, texte. Am început, uh, în primul rând, cu o consultare cu părțile interesate. Am trecut la primul pas logic în această călătorie foarte complicată, și anume autoreglementarea. Într-o situație în care libertatea de exprimare Ah, este întrețesută cu probleme de relevanță socială, ah, sigur că poți să te gândești că se poate rezolva problema prin autoreglementare. Și asta am cerut celor mai importante platforme ale rețelelor sociale să facă, deci să depună un, să adopte un cod și au făcut asta. Ah, este un eveniment. E primul eveniment de acest tip uh, în ceea ce privește angajamentul platformelor uh, mass media. E bine, angajamentele pornesc uh, cuprind mai uh, multe elemente, pornind la controlul știrilor, uh, conturilor false, Um, asigurarea preponderenței uh, surselor de încredere și în ceea ce privește campaniile electorale ale partidelor politice, transparența privind uh, reclamele. Acestea sunt principalele angajamente. Noi am vrut ca aceste angajamente să fie transpuse în practică și de aceea am cerut platformelor să raporteze lunar um, cu privire la probleme și la progrese în anticiparea alegerilor și am făcut publice două rapoarte de punere în aplicare în ceea ce privește codurile de autoreglementare și așa cum am spus deja public, am observat anumite progrese importante, dar și multe, multe domenii unde mai este multă muncă de făcut. Îmbunătățirile au putut, observa, putut fi observate în creșterea transparenței privind reclamele politice, uh, în controlul uh, conturilor false, dar în continuare nu este foarte clar care sunt indicatorii pentru măsurarea succesului în acest domeniu și cât de uh, rapid și cât de serios poate fi continuată această muncă. Dar, acum, la început, vedem niște rezultate pozitive. Acesta este primul pas important pe care l-am făcut. Apoi, am organizat, trebuie să organizăm, sigur, munca cu statele membre, pentru că alegerile sunt, în primul rând, responsabilitatea statelor membre. Deci, în pachetul electoral, am identificat o serie de măsuri. O măsură importantă este aceea de a înființa o rețea pentru uh, alertă rapidă, prin care puncte de contact din statele membre să poată anunța, să poată, să-și poată anunța omologii din alte state uh, Ehm, că există anumite riscuri iminente sau riscuri importante la nivel european. Acest sistem a fost înființat și acum este pe deplin funcțional. Al, celălalt sistem de cooperare în cadrul directivei privind securitatea cibernetică este un grup de cooperare privind securitatea cibernetică a alegerilor și săptămâna aceasta va avea loc un exercițiu care va implica și Parlamentul European pentru a testa securitatea cibernetică a sistemelor de comunicații legate de alegeri. Și colaborăm cu experții statelor membre, experții Parlamentului European și a celorlalte instituții pentru a ne asigura că putem să garantăm securitatea cibernetică în timpul alegerilor. Apoi, un alt domeniu de acțiune foarte important este colaborarea cu organizațiile care verifică informațiile. Asta e o chestiune complicată, pentru că nu vrem ca organizațiile de verificare a informațiilor care sunt, uh, nu vrem să fie sponsorizate de Comisia Europeană. Nu ar fi o rețetă foarte bună pentru independență. Dar vrem să ne asigurăm că sunt pe deplin independente, că sunt de încredere și că colaborează între ele. Prin urmare, am creat o platformă în care ele pot uh, accesa toate informațiile statistice referitoare la Uniunea Europeană, dat, baza de date Eurostat, toate publicațiile Parlamentului, toate publicațiile noastre și pot să facă schimb de informații. Avem mai mult de 80 de organizații de verificare a informațiilor care uh, participă la această platformă, care deja a făcut obiectul unor uh, atacuri ca să vedeți cât de grea este munca noastră și vom trece la pasul următor de a utiliza finanțare pentru, uh, din fondul Conectarea Europei pentru această rețea de verificare a informațiilor, pentru ca ea să fie structurată mai bine. Nu sponsorizând în mod direct organizațiile de verificare a informațiilor, ci asigurându-ne că au toate instrumentele pentru a detecta, analiza informații și pentru a colabora cât mai mult posibil. Acesta este un alt pas important pe care îl facem. Am vorbit deja despre competențele în domeniul mass media și mecanismele în cadrul directivei privind uh, audiovizualul. Aici este un element important al acestei directive, unul dintre cele mai importante elemente, probabil, și anume crearea în Europa a Uh, certitudinii juridice că vor exista autorități de reglementare în mass media independente. Pentru că una dintre problemele uh, știrilor false și a politicilor în domeniul mass media este că orice fel de punere în aplicare faci, trebuie să garantezi că cei care verifică punerea în aplicare sunt independenți de guverne. Și în alte domenii de politică mass media, puterile executive pot să preia controlul și nu asta ar trebui să se întâmple. Așadar, am colaborat pentru a ne asigura că grupul autorităților independente de reglementare uh, organizate în uh, RG, care are acum statut juridic, e bine că pot să ne susțină în analizarea codului de conduită, de exemplu pentru a analiza rezultatele contului de conduită, colaborăm, deci, cu această asociație ERGA a, a autorităților de reglementare și anumite autorități de reglementare în Franța, Germania și alte țări, um, prin lege au competența de a verifica corectitudinea uh, comunicațiilor în domeniul alegerilor și cu cât analizăm mai mult reglementarea mass media pe viitor și garanția unei evaluări uh, uh, independente este foarte importantă. Și am vorbit deja despre competențele în domeniul mass media. Aici intră și discursurile care incită la ură, combaterea tuturor formelor de uh, discursuri uh, rasiste sau care incită la ură, uh, discursuri ofensatoare de pe internet. Acest lucru face parte din uh, noul uh, set de instrumente uh, pentru domeniul mass media și prima responsabilitate este la platformă și apoi există un sistem de verificare care se bazează pe autoritățile de reglementare independente și există și un mecanism de a depune, pentru a depune plângeri și Aici autoritățile de reglementare au competențe. Atunci când cerem sau căutăm norme, primul lucru pe care trebuie să-l avem în minte este că există o directivă pentru mass media audiovizuală care trebuie să fie acum transpusă în legislația națională în toate statele membre. Și această directivă deja oferă noi instrumente foarte importante pentru respectarea principiilor cheie ale reglementării mass media în Europa. Acum am făcut această muncă foarte importantă, care a fost recunoscută de Consiliul European, ceea ce e primul pas către o discuție mai complexă, mai amplă cu privire la ce ar trebui să facem pe viitor. Deci, sigur că ce ar trebui să facem pe viitor este rămâne în sarcina noului Parlament, a noului ciclu instituțional și cred că ce am făcut acum va fi doar punctul de plecare. De exemplu, în primul rând, trebuie văzut dacă autoreglementarea, formele de autoreglementare funcționează sau nu. Și sigur că vom fi bucuroși să contribuim la această nouă dezbatere cu privire la ce trebuie făcut, dacă trebuie făcut ceva prin legislație, pe baza tuturor dovezilor pe care le vom fi colectat. Mulțumesc! Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Viola. Vă mulțumim, domnule Viola. A fost un punct important în întreaga noastră discuție și această directivă privind serviciile audiovizuale. E nevoie de o consolidare a sistemelor existente și trebuie să vedem când acestea sunt instalate dacă într-adevăr ne duc la rezultatul scontat și cu siguranță în viitorul apropiat vom vedea cum va funcționa acest cod aflat acum în prelucrare, dacă într-adevăr prin intermediul lui vom putea să combatem știrile false. Avem o intervenție din partea doamnei Herga Trupel, vă rog. Much. Uh, I... Mulțumesc. Eu cred că e important să vă discutăm votul pe știri false cât mai urgent și pe de altă parte e nevoie să arătăm clar că astfel de știri false au existat întotdeauna, însă că acum internetul duce lucrurile la un alt nivel în ceea ce privește nivelul de diseminare. Revin la cele spuse de Trump după ceremonia de inaugurare, când a fost mulțumit de uh, numărul de oameni care au fost raportați ca fiind în stradă și a spus acestea sunt știri alternative. Uh, exact despre asta este vorba, despre informații alternative care nu există și jurnalismul de calitate trebuie să raporteze adevărul. Știm că există abordări și păreri diferite și asta este un lucru bun, dar trebuie să diferențiem între raportare și exprimarea unui aviz. Știm în același timp că mass media socială lucrurile sunt foarte amestecate și nu se mai face nicio diferențiere între o simplă raportare și prezentarea unui aviz. Să vă dau un exemplu cu cazul de la Christchurch. Știți că a fost raportat în direct și aia, asta era de fapt promovarea terorismului. Am criticat acest lucru pe Twitter destul de ferm și în, pe posturile de televiziune din Germania și am susținut că după Christchurch, părerea mea este că avem nevoie de niște reguli mai bune pentru rețelele de socializare. N-am legat-o de articolul 30, care era 30 la momentul respectiv, și apoi pe Twitter s-a spus că folosim morții ca să promovăm articolul 13, dar nu despre asta vorbeam eu. Eh, Spuneam că lucrurile sunt absolut diferite de știrile false. După Christchurch, sunt convinsă mai mult ca niciodată că trebuie să acționăm și Zuckerberg a spus că trebuie să acționăm și acum cere politicienilor să eh, promoveze reguli bune. Au fost tineri pe internet care au spus, dar același lucru s-a întâmplat uh, și la TV au raportat ce s-a întâmplat în Christchurch și nu s-au dat seama că și ei promovează terorismul. Dar nu e deloc așa. E o mare deosebire și oamenii nu mai înțeleg deosebirea și asta este foarte îngrijorător. Cred că, în general, trebuie să ne luptăm împotriva știrilor false cu știri nefalse. Este vorba de a asigura o diversitate de informații, pentru că nu poți hotărâ care sunt știri false sau nu, dar ai nevoie de foarte multe abordări din diverse unghiuri și asta este cea mai bună cale de a lupta împotriva știrilor false cu știri nefalse. Și asta trebuie să cerem rețelelor de socializare și tuturor companiilor care sunt companii media de noi. Și Zuckerberg este de acord cu acest lucru acum, dar timp de mulți ani au spus că sunt doar niște tuburi de comunicare, niște canale de comunicare. <laughs> Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, äh, Helga. Mulțumim, Helga. E ultima noastră reuniune, însă totuși trebuie să fim atenți puțin la cum trece timpul. Dacă fiecare se încadrează în 2-3 minute, vom putea respecta orarul. Silvia Costa. Viola, Vreau să-i mulțumesc și eu colegei noastre pentru eforturile făcute pentru implementarea strategiei digitale cu cele 17 inițiativă, cred că erau. Întreg sistemul acesta de alarmă europeană pe acest subiect este în mare întârziere dar asta este o problemă pentru noi toți, în sensul că trebuie să încercăm să recuperăm timpul uh, din perspectiva atitudinilor de pe rețelele de socializare și a impactului acestora. Impactul se resimte la nivelul securității generale. Vreau să subliniez asta. Deci nu este vorba doar de terorism, ci și violență personală, să nu uităm. Există oameni care s-au sinucis uh, datorită unor informații absolut false sau discriminatorii care erau vehiculate la adresa lor. Apoi mai avem și chestiunea tuturor celor care vor să fie protejați și de aia trebuie să colaborăm foarte bine cu comunitățile științifice. Interesant și important este codul de conduită, mecanismul de răspuns rapid, punctul focal. Aș vrea să știu cum stau lucrurile în diversele țări membre cu privire la punctele focale și să vedem care este arhitectura pe care încercăm să o definim pentru a putea avea un răspuns coordonat la o intervenție coordonată. Două întrebări. Eu n-am crezut prea mult în autoreglementare atunci când vorbim despre valorile fundamentale UE. Eu cred că trebuie să verificăm dacă lucrurile funcționează și am văzut că în primul raport din ianuarie, uh, făcute de platforme care ce, către cei trei comisari, apăreau niște lipsuri, niște întârzieri și mm, efectiv nu exista o voință de a răspunde la întrebări. Și eu mă întreb dacă n-ar trebui, așa cum am făcut și în alte domenii, să reglementăm clar anumite aspecte, pentru că vorbim despre libertate și drepturi fundamentale. Și în al doilea rând, ați definit un plan de acțiune pe patru piloni și asta mi se pare interesant și mă întreb cum sau mai bine zis, ce se face în ceea ce privește această contracampanie sau denunțare de către platforme a campaniilor de diz- dezinformare. Wikipedia, de exemplu, a fost un caz de false în acte publice și a creat această atitudine a utilizatorilor și cetățenilor pe subiectul unei directive a Parlamentului pe o astfel de știre falsă. Aceste implicații, aceste legături care sunt și economice între uh, subiectele pe care le găzduie și platformele propriu-zise, duc la denaturare în spațiul public. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank. Herr Strojewski, bitte. Mulțumim, domnul Strojewski. Bardzo dziękuję za <clears throat> pana wystąpienie i podzielam tą Mulțumesc foarte mult. Sunt de acord cu dumneavoastră. Suntem cu adevărat în întârziere. Săptămâna trecută la Strasburg a avut loc un vot foarte important pe legea dreptului de autor și drepturile conexe. Și cu această ocazie mi-am dat seama că au existat niște presiuni foarte mari exercitate la nivelul eurodeputaților, deci la nivelul instituției noastre și altor instituții, presiuni din partea lobiștilor. Suntem în întârziere și în ceea ce privește contramăsurile și în ceea ce privește colectarea de informații. Și am o întrebare. Ce știm astăzi cu privire la amploarea acestui fenomen și mai ales sursele acestui fenomen? care este impactul și cine sunt cei responsabili și în ce măsură putem face astăzi o evaluare corectă a acestor fenomene specifice. Și spun asta nu doar în calitate de membru al comisiei noastre, ci și membru, ca și membru al subcomisiei sede. Cu ocazia ultimelor discuții referitoare la terorism, ne-am dat seama că alocăm milioane de euro pentru a combate știrile false, ceea ce e și bine, dar cei care generează aceste știri false au un miliard de la dispoziție și disproporția e așa de mare încât e clar că succesul nu poate fi decât limitat. Deci asta e cea mai importantă întrebare astăzi. Putem combate acest fenomen, dar trebuie să înțelegem și cine generează aceste știri false, care este amploarea fenomenului, cine sunt responsabili pentru aceste știri false. Care sunt organizațiile, ONG-urile implicate și în ce măsură noi, ca eurodeputați, putem să ne bazăm pe o posibilă protecție împotriva activității de lobby. Activități foarte agresive care depășesc orice reguli. Vielen Dank. Herr Samit. Mulțumim, domnul Samit. I join my colleagues in uh, thanking you, Mr. Viola, for Vreau să mulțumesc colegilor, vreau să Mulțumesc colegului Viola pentru prezentare. Ați menționat trei tipuri de știri false care țin uh, de destabilizarea democrației, cei care vor să uh, ducă la panică și la păreri diferite. Lucrurile sunt foarte complicate câteodată, tocmai datorită faptului că aceste domenii se suprapun adică se prezintă ceva ca o părere, ca un aviz, da, vizează destabilizarea democrației și cred în acest sens că lupta noastră împotriva știrilor false trebuie să fie intensificată, pentru că democrația noastră depinde de modul în care oamenii sunt informați atunci când iau decizii și dacă informațiile pe care, de la care pornesc sunt greșite, evident că tot procesul decizional va fi unul defectuos. Cu atât mai mult cu cât uh, acest lucru poate chiar vine din afara țărilor noastre. În acest sens, sunt într totul de acord cu dumneavoastră că atunci când vorbim despre structuri în statele membre, trebuie să ne asigurăm că aceste structuri ce ne protejează sunt independente, pentru că nu vrem să avem structuri ce depind de puterile executive, când guvernele încep să hotărască ce e adevărat și ce nu. Guvernele nu sunt neapărat uh, nevinovate sau cu mâinile curate uh, în ceea ce privește știrile false, cel puțin unele guverne. Și aș vrea să pun întrebări referitoare la inițiative care să vizeze med- mass media mainstream, inițiative de a promova, și asta cred că s-a încercat în Statele Unite, de a promova un fel de verificator independența a curateței informației care să fie disponibil tot timpul și discuția aceasta legată de știrile false trebuie să fie legată și de utilizarea abuzivă a datelor personale. Pentru că, așa cum Davis ne-a arătat în uh, lucrările sale, cu toții avem o confirmare subiectivă și de aceea uh, cei care ne verifică profilul social pot să știe care este uh, influența de care suferim, cum am văzut cu Cambridge e Analytica. Și atunci putem să fim uh, vizați nu doar la nivel macro, cu, uh, ci și la nivel micro, la nivel personal. Vreau să vă spun că în activitatea mea m-am întâlnit cu reprezentanți Google și Facebook și am discutat despre chestiunea autoreglementării, dar după părerea mea încă e prea ia prea mult timp uh, această autoreglementare și uneori avem nevoie de măsuri mai rapide. Mulțumesc, doamna Șortova, acum. Děkuji za slovo. Já myslím, že tady už zaznělo uh, většina. Mulțumesc, doamnă președintă. Colegii au eh, menționat deja punctele cele mai importante. Cum să combatem știrile false? E un subiect eh, interesant. Am vorbit despre gândirea tri critică, despre uh, alfabetismul mass media, dar pentru asta e nevoie de profesori care să poată uh, să învețe pe alții aceste lucruri, profesori care sunt capabili de gândire critică și știu cât de dificil este să diferențiez între știri și știri false. Și încă un lucru. Haideți să analizăm care sunt uh, ideile care sunt vizate de aceste știri false. Oamenii adesea este vorba de subiecte care sunt necunoscute. Adesea este vorba și de Uniunea Europeană, pentru că oamenii n-au vizitat instituțiile europene, nu înțeleg cum lucrăm și cred că cel mai bun mod de a combate știrile false este să cunoaștem exact uh, toate informațiile și instituțiile în cauză. Măsurile tehnice sunt esențiale, însă și prevenirea este importantă, adică oamenii trebuie să poată avea încredere în aceste instituții. Uh, Kurz. Julie Ward, însă pe scurt. Because, uh, first of all, Mike... Foarte scurt. În primul rând, țara mea se numără poate printre victimele știrilor false cu acest rezultat al referendumului. Uh, am văzut cum oamenii se trezesc acum și înțeleg că au primit foarte multe informații eronate. Sunt de acord cu colegii. Nu cred că putem uh, detașa acest subiect de cel al educației pentru o bună cetățenie. La nivelul Regatului Unit, zeci de ani n-am reușit să avem un nivel bun al cetățeniei și avem acum alegători care nu pot să acționeze ca bun cetățeni nici la nivel național, nici regional, cu atât mai puțin european. Deci, pe lângă tot felul de alte tipuri de alfabetism, trebuie să investim o mulțime de resurse și în uh, sentimentul acesta apartenenței al cetățeniei, astfel încât să avem tineri care să să fie capabil de gândire analitică, de gândire critică și să pună întrebări, nu să accepte totul. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Äh, eine Anmerkung noch von mir. Da, vă mulțumim încă o observație din partea mea. Cred că în dezbatere trebuie să facem bine diferența despre ce vorbim, despre știri false, pe de-o parte dezinformare, apoi discursuri care incită la ură, rasism. Există diferențe între toate aceste subiecte la care cred că trebuie să reacționăm diferit. Unele pot să se soldeze cu consecințe juridice. și pot să existe fapte penale în urma unora dintre aceste acțiuni. De aceea cred că e important să facem aceste diferențe foarte bine și în evaluare și în reacție. Și o altă întrebare pe care mi-o pun este dacă ar trebui să facem mai multe pentru jurnalismul de calitate, așa cum îl înțelegem noi, să îl promovăm pe acesta și să investim în formarea jurnaliștilor. nu doar în competențele pe care trebuie să le aibă, ci pur și simplu să sprijinim jurnalismul de calitate prin măsuri și apoi să vedem dacă într-adevăr toate acestea funcționează. Ați spus că există 80, cred 80 de organizații care își doresc să depisteze știrile false, să spună după aceea foarte clar ce e fals acolo, să spună cum arată de fapt realitatea. Cred că este foarte bine. Finanțare directă nu li se poate acorda acestor organizații pentru că ar fi cumva dependente de Comisia Europeană, dar totuși cumva trebuie să încercăm să sprijinim și asemenea organizații. Pentru că cred că sunt foarte importante pentru societățile noastre. Domnule Viola, vă rog să încheiați discuția. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Toți colegii care au intervenit au făcut niște observații foarte interesante și sigur că în intervenția mea nu o să mă pot referi la toate aceste aspecte în detaliu, dar o să încerc totuși să subliniez niște aspecte care apar, au apărut uh, în cam în toate intervențiile. În primul rând, ce e adevărul? Este o întrebare pentru foarte mulți oameni, dar ce este important uh, aici este să vedem uh, ce înseamnă adevărul. Știm că există adevăr științific și în jurnalism există sute de jurnaliști care, jurnaliști profesionaliști care știu exact despre ce este vorba. Acele sisteme sunt dezintegrate în mass media socială. Așa stau lucrurile în realitate și de aceea avem această luptă constantă pentru a aduce calitate în acest sistem și când analizăm um, rețelele de socializare și companiile care sunt acum cele mai importante și mai puternice companii din lume, vedem că nu putem lăsa să se dezvolte un model de afaceri bazat pe lipsa de responsabilitate Trebuie să fie toleranță pentru startup-uri și IMM-uri, dar nu putem avea toleranță față de lipsă de responsabilitate pentru niște companii care sunt așa de mari. De aceea, trebuie să discutăm despre ce poate fi făcut, dar în același timp există și reguli care pot fi folosite ca instrumente. Insist că acest Parlament a făcut niște lucruri foarte importante reforma directivei privind serviciile audiovizuale și mass media, există elemente cum ar fi cele de la atacul din Christ, Christchurch. Uh, genul acesta de filmări nu pot apărea pe rețelele socializare. Este clar că le, sunt, regulile sunt clare, cine este responsabil e clar și dezbaterea este ce trebuie făcut exact. Deci, da, se pot cere mai multe reguli, dar ce e important acum e să aplicăm regulile ce au fost votate de acest Parlament. Un alt exemplu de reguli importante este cel al reglementării platformei pentru afaceri. Regulament. Acest regulament ce a fost adaptat de, adoptat de curând de Parlament prevede că marile platforme uh, Eh, trebuie să ofere informații referitoare la instrumentele preferate. Deci trebuie să existe un fel de transparență în modul în care sunt gestionate informațiile. E o obligație ce va intra în vigoare cu noul regulament al platformelor pentru companii. Alte puncte discutate au fost ce facem atunci când vrem să avem o verificare independentă a informațiilor Există un standard american adoptat acum și în Europa în acest domeniu și al calității informațiilor, adică nu sponsorizăm direct verificatorii de informații, nu cred că ăsta este rolul comisiei, ci le creăm cadrul în care se pot acționa, să facă schimb de informații și le oferim acces la baza de date a Parlamentului și a Comisiei. Ultimul punct, referitor la jurnalismul de calitate, foarte important. Implementăm acțiuni sugerate de Parlament și, foarte important, în noul program Creative Europe nu se vorbește despre jurnalism și mass media de calitate. Nu, există un nou buget, aproximativ 80 de milioane. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Viola, vă mulțumim că ați fost alături de noi în această dimineață și că ne-ați raportat cu privire la aceste activități și cu siguranță și viitorul Parlament European se va ocupa de toate aceste subiecte și va trebui să se ocupe de acestea, pentru că probabil realitatea nu va fi mult mai bună în următoarea jumătate de an. Încă o dată vă mulțumim, vă mulțumim pentru prezentări, pentru eforturile făcute și suntem convinși că asemenea mecanisme de autoreglementare sunt importante. E importantă și legislația, bineînțeles. Avem această legislație, de exemplu, directiva privind serviciile audiovizuale. Și sperăm că aceasta, într-adevăr, va funcționa. Însă, bineînțeles că vom continua să discutăm acest subiect, să vedem cum putem să sprijinim jurnalismul de calitate, cum putem să facem mai multe pentru competențe în domeniul media, de la copii până la vârstnici. Cred că există o serie de măsuri care oferă o imagine de ansamblu. Măsurile singulare nu cred că sunt suficient de utile, e nevoie de diferite măsuri, e nevoie și de acțiuni la nivel de legislație. Și și aceste activități de reglementare sunt de autoreglementare sunt foarte importante. Încă o dată vă mulțumesc că ați fost alături de noi, vă mulțumim pentru colaborarea foarte bună din ultimul an și, bineînțeles, puteți să rămâneți alături de noi pentru că Știți că vă invităm pe toți pe fiecare după aceea să putem să bem un par împreună. Așa că, în primul rând, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Bine, stimați colegi, stimate colege, haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Yeah, yeah. Okay, okay. Eu, Petra. Hai. So, jetzt bin ich im falschen, falschen Text gelandet. Ich freue mich sehr zum nächsten. Îmi face o deosebită plăcere să anunț următorul punct și anume un schimb de opinii uh, cu Comisia despre moștenirea anului european al patrimoniului cultural. O avem pe doamna Dour, care e de la DGEAC și se ocupă de durabilitatea în ceea ce privește acest an european al patrimoniului. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Acest uh, an al patrimoniului cultural a fost cu siguranță o poveste de succes a Parlamentului nostru în mandatul care a trecut și putem spune că și punerea în aplicare acestui an a fost un succes. Există o serie de inițiative care au fost începute în acest an și au existat foarte mulți cetățeni europeni care au participat la acțiunile organizate. Trebuie să spun că eu mi-aș fi dorit ca acest an european să fie ceva și mai european și să fie și mai multe activități. Au fost multe activități care au fost cumva limitate la nivel național, însă cu toate acestea cred că e o poveste de succes pentru că, iată, cultura a căpătat un loc mai important pe ordinea de zi. E un moment important, unul de care trebuie să ne și folosim, ceea ce s-a făcut în anul trecut. Ar fi foarte păcat dacă această poziție prominentă pe care o are acum cultura și patrimoniul cultural în agenda europeană, pentru care am luptat atât de mult, să nu se mai regăsească pe același loc. Așa că eu am fost puțin dezamăgită de faptul că Comisia Europeană, deși a spus că după anul patrimoniului cultural, cel puțin va redacta o comunicare cu privire la ce se poate face în continuare. Până la urmă au redactat un document de lucru și atât. De aceea ne punem întrebări în legătură cu această durabilitate a anului european al patrimoniului cultural. Poate că acest punct este acum ceva mai jos pe ordinea de zi în lucrările Comisiei Europene. Însă, doamnă, sper că veți putea, în prezentarea dumneavoastră, să mai înlăturați din îngrijorările pe care le avem, să ne asigurăm că acest an european al patrimoniului cultural va ocupa locul important pe care trebuie să îl ocupe. Și cu siguranță e un subiect de care se va ocupa și viitorul Parlament. Doamnă Cristofidu, aveți cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri, ca să vă dau niște asigurări. Dacă vă uitați la echipa noastră de la DGEA care s-a ocupat de anul european al patrimoniului cultural, puteți să vedeți o echipă entuziastă. Puteți fi sigură că puteți, puteți să contați pe noi în ceea ce privește durabilitatea vă puteți baza pe noi. Vă mulțumesc pentru această ocazie de a avea această discuție cu privire la moștenirea anului european al patrimoniului cultural. Eu a trebuit să plec de acasă de tânără și întotdeauna relația pe care am avut-o cu cultura mea a fost una foarte importantă și sunt foarte importante simbolurile culturale pe care le putem lua cu noi. În 1974, la 12 ani, când am plecat de acasă, deși am rămas în aceeași lume, în linii mari, nu mă mai aflam în orașul meu natal, nu mai puteam să merg la teatrul de acolo, la brutăria de acolo, la sărbătorile care aveau loc în piața publică. E foarte important pentru mine să putem să păstrăm amintirile și oamenilor. Și aici intervine acest patrimoniu important. Patrimoniul înseamnă amintirile noastre colective pe care dorim să le menținem vii. Fie că vorbim de membri a unui oraș, a unei țări ale Europei. Patrimoniul cultural ne ajută nu doar să ne înțelegem pe noi înșine, ci să ne înțelegem și unul pe celălalt mai bine. Putem astfel să vedem, să gustăm, să simțim ce simt oameni care vin din alte tradiții și din locuri diferite. Și în același timp putem să înțelegem cât de valoroase sunt asemenea experiențe, pentru că putem vedea frumusețea din ele. o societate în care se sărbătorește cultura celuilalt, fără să existe temeri cu privire la propria cultură. Acesta a fost mesajul important al anului european al patrimoniului cultural. Acest an european a fost un succes. Peste 18.000 de evenimente au fost organizate în 2018 în întreaga Uniune Europeană și au participat peste 10, de, 10 milioane de oameni. Au existat foarte mulți cetățeni care uh, s-au implicat în acest an european al patrimoniului cultural. Au existat inițiative, activități cu etichetă europeană în întreaga Europa. Acesta este succesul nostru comun fără sprijinul Parlamentului European și fără insistențele sale nu ar fi existat un asemenea an european al patrimoniului. Suntem conștienți de acest fapt și de aceea vă mulțumim membrii acestei comisii parlamentare și aici mă adresez dumneavoastră, doamnă președinte, doamnei Cosa, domnului Diaconu, doamnei Șoidrova, sunteți în continuare aliații cei mai importanți pentru patrimoniu. Ați avut un rol activ în aceste evenimente, ați organizat evenimente, cum ar fi evenimentul la nivel înalt care a avut loc aici în hemiciclu în iunie și reuniunile cu parlamentele naționale. Aceste eforturi ne-au ajutat astfel încât să reușim să ne atingem obiectivele politice. Acest an european al patrimoniului cultural a căpătat o importanță mare pe agenda europeană și acest an a avut și un impact important. Fiecare din proiectele pe care le-am sprijinit a avut valoare nu doar pentru că se sărbătorea arta europeană în întreaga sa diversitate, ci pentru că am reușit și să facem o legătură între oamenii care reușesc să transmită mai departe felul în care se exprimă cetățenii noștri și se exprimau în trecut și pe viitor și ajung astfel la ambiția cea mai importantă pe care o avem, să ne asigurăm că, într-adevăr, cetățenii europeni, europeni rămân în continuare motorul în ceea ce privește propria definire a culturii și a patrimoniului cultural. Acest an european va servi ca bază pentru acțiuni de continuare și un cadru cultural pentru anii viitori. Comisia Europeană, împreună cu statele membre și cu părțile implicate în patrimoniu, vom dezvolta 65 de acțiuni între anul 2019 și 2020 cadru pentru acțiuni. Ne vom axa pe a continua tradiția anului european de a sublinia diversitatea. Patrimoniul îi reunește pe oameni. E un lucru care e important pentru toată lumea și atunci toată lumea, oricât de diferite această lume, trebuie să fie inclusă. Vom continua să promovăm acțiuni de participare și vom continua să ne asigurăm că există acel acces digital pentru europeană. Toți actorii care au de-a face cu patrimoniul cultural vor fi implicați în munca noastră. Cooperarea cu părțile implicate a fost un factor decisiv în succesul anului european al patrimoniului cultural ne dorim să avem și un forum pentru patrimoniul cultural și un grup de experți din partea Comisiei Europene pentru a pune în aplicare acest cadru pentru acțiune. Reprezentanții statelor membre. Mă scuzați, sunt stresată că în curând va trebui să închid microfonul. O cunosc pe Petra, știu cum e, de aceea sunt atât de stresată. Acest loc va fi important pentru reprezentanții din statele membre și pentru organizațiile din societatea civilă, astfel încât să poată să activeze. Patrimoniul nu e despărțit de viața noastră de zi cu zi, așa că patrimoniul nu trebuie să fie limitat la politici ci trebuie în același timp să contribuie la soluții inteligente acolo când acestea sunt utile. De exemplu, patrimoniul are un rol important de jucat în cooperarea internațională. Astfel, Europa poate să creeze legături strânse cu alte părți ale lumii. Un alt domeniu important ar fi dezvoltarea regională și locală. Agenda urbană pentru Uniunea Europeană, de exemplu, va avea un loc important pentru cultură și pentru patrimoniul cultural, cu noi parteneriate aici, noi parteneriate care au fost lansate la sfârșitul lunii februarie. Aceste parteneriate reunesc statele membre, autoritățile regionale și locale și Comisia Europeană. În următorii doi ani, acest parteneriat va pregăti un plan de acțiune pe subiectele cele mai importante care au de-a face cu patrimoniul cultural, cu orașele europene și de asemenea va face recomandări în ceea ce privește îmbunătățirea finanțării și a diseminării informațiilor. Apoi, patrimoniul care e în pericol, acesta trebuie să fie sprijinit și profesioniștii din domeniu trebuie să fie sprijiniți. Ce mai e important? traficul cu patrimoniu. Acesta trebuie ilicit, acesta trebuie să fie combătut și e nevoie de investiții în patrimoniul cultural. Salut rezultatul votului în Parlamentul European cu privire la importul de bunuri culturale, vot care a avut loc luna trecută. Vom continua să facem cercetări și să investim în inovații tehnice pentru patrimoniul cultural prin intermediul Orizont 2020 și noile programe de cercetare. În 2018, prin Orizont 2020, s-au investit 66 de milioane în patrimoniu cultural. Orizont Europa și programul care va continua acest Orizont 2020 ar trebui să aibă același nivel de ambiție. Doamnelor și domnilor, ne dorim ca acest cadru politic pentru patrimoniul cultural să fie consolidat și să aibă o finanțare solidă. Acest fapt e un factor cheie. Bugetul e prevăzut la 1,85 de miliarde, dar sprijinul pentru patrimoniul cultural trebuie să rămână totuși extins. Acum că au loc negocierile pentru viitorul buget în Uniunea Europeană, noi contăm pe Parlamentul European. Sunteți aliatul nostru, astfel încât patrimoniul cultural să ocupe locul pe care îl merită. Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul pe care ni l-ați acordat și entuziasmul de care ați dat dovadă în acest an special. Am spus deja și nu pot decât să mă repet, acest an european a fost un succes. A fost o inițiativă care își dorea să fie un catalizator la nivel național, local, regional, de acțiuni care să promoveze cultura. Acum, legăturile care au fost stabilite și promovate trebuie să fie continuate. Patrimoniul european nu e ceva ce ține de trecut, ci e o realitate vie, relevantă. E o piatră de temelie a identității europene. Pentru unii, E ușor să te simți acasă, însă câteodată pentru alții circumstanțele pot să fie mai dure. E sarcina noastră ca fiecare să aibă posibilitatea să își cunoască trecutul, să definească să, să se autodefinească indiferent prin ce au avut de trecut. Sunt angajamente pe care ni le-am luat față de cetățenii europeni și sper că vom continua să colaborăm astfel în continuare. Înainte să închei, aș mai adăuga și faptul că echipa mea a creat un joc al patrimoniului cultural astfel încât să imortalizăm munca care a fost făcută în acest an. Veți fi primii care veți primi acest joc. Eu încă nu l-am primit. Mă simt jignită, dar iată ce se întâmplă. Însă v-am adus și dumneavoastră acest joc și primul din ele îl dau președintei comisiei. Mulțumim, Petra. Da, mulțumim. E foarte drăguț că ne-ați făcut un cadou acum la ultima noastră reuniune în comisia noastră. Cred că fiecare dintre noi este conștient de faptul că toți cei din această comisie care uh, suntem pentru cultură. Ne-am luat angajamente și am făcut tot ceea, tot ceea ce ne-a stat în putință astfel încât să promovăm cultura, însă știm de multe ori că nu totul ține de, o, de un anumit DG, știm că e nevoie de multe eforturi pentru succes, știm că mai există mulți alții din Comisia Europeană, mai sunt foarte mulți comisari care cumva au reușit să își exercite influența. și poate că există și anumite frâne care mai vin și din partea Comisiei Europene, cu toate că există atât de multă implicare din partea angajaților de la comisie din alte DG-uri. Încă o dată vă mulțumesc pentru cadoul pe care ne l-ați făcut. Trecem acum la discuția noastră. Mă uit la ceas, așa că vă voi ruga să vă limitați la două minute. Începe Silvia Costa. O testimoniare davvero la gran... Vreau să vă spun că vorbim de o adevărată dedicare și vrem să mulțumim lui Digi Agri și lui Artemis și întregii echipe, în mare parte formată din femei, care a făcut o treabă foarte bună anul acesta, mai ales pentru că a existat capacitatea aceasta de a identifica trei dimensiuni, așa cum am și cerut noi. O guvernanță integrată, deci cu diferitele directorate, transversal, și cred că 14 directorate generale au colaborat și asta e o premieră apoi subiectul factorilor implicați și platforma și, în al treilea rând, legătura cu Parlamentul. Acesta a fost un element foarte important și sper, văd că se vorbește despre acest lucru cu forumul, dar cred că primul lucru important este să păstrăm un punct focal care să coordoneze celelalte um, directorate și dialogul cu Parlamentul. Pentru că, până la urmă, asta am cerut noi. În al doilea rând, este adevărat, aveți dreptate. Noi am fi vrut mai multe experiențe europene. Nu a fost întotdeauna cazul, dar cel puțin dacă acum avem bazele cu cele 10 teme europene comune, cu dialogul care a fost lansat și care a dus la lansarea unui program al priorităților, cei cinci piloni și acest grup de lucru ce trebuie să-și continue activitatea. Deci, cu toate aceste elemente, putem scoate mai mult în evidență dimensiunea europeană a marilor subiecte planul de lucru nu este neapărat o mare adresă politică. Noi am cerut să există o întreținere, o menținere a acestei guvernanțe. Asta ne preocupă. Sper să existe suficiente unități pentru că ideea este să nu îi distragem pe oameni de la această muncă importantă. Deci trebuie să vedem și situația personalului. Încă două lucruri și am terminat. Am colaborat cu comisia și am insistat asupra acestei colaborări transversale. L-am introdus și în Erasmus și în Europa Creativă E vorba de resurse suplimentare cu cooperare pentru cercetare, dezvoltare și așa mai departe. Ce ne preocupă pe noi este că fondurile prevăzute de comisie sunt de 1,8. Noi am cerut 2,4. Asta va face parte din următoarea negociere. Comisia, dacă vrea să crească forțele directoratelor și politicilor, trebuie să crească și disponibilitatea în Consiliu pentru uh, următoarele negocieri. Asta rămâne de văzut și ar mai fi și introducerea diferitelor surse din diferite programe. Cel referitor la orașe e foarte important și trebuie monitorizat în continuare. Vielen Mulțumim, domnule Diaconu. Mulțumesc. Uh, fabulos, fabulos. Mă simt exact ca atunci când eram elev la școală și era serbarea de sfârșit de an. Eu, genul ăsta de atmosferă. Și asta mă emoționează. Și atâta tot. Uh, trebuie să fac un omagiu acestei comisii, pentru că pe parcursul a cinci ani, în diversele subiecte care au venit pe masa noastră, s-a lucrat din ce în ce mai bine și efectiv, nu știu, până la urmă, pe final au fost marile proiecte, marile rapoarte, unul dintre ele este chiar acesta și, într-adevăr, o poveste de succes. Din cadrul acestei povești de succes, în negocieri, trebuie să mărturisesc, deși cea mare parte dintre noastre ați fost acolo, uh, cel mai greu ne-a fost ca Parlament să convingem, să obținem ca Parlamentul să rămână partener pe, des, pe tot parcursul desfășurării acestui proiect. Cel mai greu ne-a fost să obținem acest lucru. A fost senzațional, ne-am bucurat tare mult de sprijinul Comisiei, mai ales și mai puțin al Consiliului, este un omagiu pe care îl fac Comisiei în clipa asta, însă ar fi bine sau ar fi de dorit ca acest obicei să cam rămână. Pe de altă parte, cel mai tare ne-a interesat, ne-au interesat politicile, strategiile ulterioare, concluziile acestui an european al patrimoniului. Mă uit la ceas să nu <laughs> întârzi. Uh, Uh, ne aflăm pe porțiunea aceasta. Și jur, este pentru prima dată că sufăr puțin, că nu voi continua încă un mandat în Comisia de Cultură, firește, pentru vreo 10 minute, nu mai mult. Pentru că cel mai important lucru este ce se va alege de acest, de acest raport, de acest proiect, acest program. Ce va rămâne după. Un omagiu în orice caz îl fac comisiei, cu adevărat, și simplu fapt că bugetul Uh, Creative Europe și al altor programe a crescut pe acest interval este o dovadă că, într-adevăr, cultura s-a așezat la locul ei în programele generale europene. Vă mulțumesc. Succes tuturor mai departe. Vielen herzlichen Dank, Herr Strojewski. Mulțumim, domnul Strojewski. że ten... Mulțumesc entuziasmul pe care l-am resimțit uh, cu toții în urma anului cultural european, uh, care a avut un mare succes, uh, e, e unul care ne bucură pe toți și am făcut într-adevăr foarte multe lucruri. Au fost foarte multe activități reușite. Um, comisia și nu neapărat Consiliul a fost partenerul nostru, așa cum a spus și domnul Diaconu. Eu am fost raportor pentru un aviz referitor la barierele culturale și am vorbit acolo despre uh, promovare, despre apreciere și cred că ce ne lipsește este tocmai promovarea patrimoniului cultural, dar nu mă gândesc la chestiunile de nivel foarte înalt, Forum Roman sau louvre mă gândesc la um, obiecte mai mici, uh, opere mai mici, care au nevoie de o mai mare susținere. Vreau și eu să mulțumesc pentru că iau cuvântul ultima dată în uh, ședința grupului nostru, comisiei noastre. Vreau să-i mulțumesc Silviei Costa, vreau să-i mulțumesc uh, Petrei. Um, ați condus atât de bine comisia noastră, amândouă. Vreau să mulțumesc tuturor uh, celor din secretariat, asistenților care ne-au susținut. În toate delegațiile noastre am fost foarte bine ajutați, uh, s-au organizat bine lucrurile. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor și sunt de părere că timpul meu în Comisia pentru Cultură nu a fost timp pierdut, din potrivă, uh, timp câștigat am început cu probleme ale programului Erasmus Plus, probleme ale Creative Europe, Europa Creativă, probleme ale Europei pentru cetățeni și acum Erasmus Plus nu doar a fost apărat, ci din potrivă a crescut. Am putut să înregistrăm multe succese și pentru asta vă mulțumesc călduros tuturor. Mulțumesc, doamna Bild. Merci, mesdames. Euh, le patrimoine culturel est certainement... Mulțumesc, doamnelor. Patrimoniul cultural este cel care leagă generațiile între ele în modul cel mai profund. Asta pornește de la ce transmite o mamă copilului sau până la monumentele naționale. Nu există patrimoniu fără a transmite. Acesta poate exista doar dacă este păstrat viu. Încercăm să facem accesibil uh, Uh, acest an uh, al patrimoniului cultural. Am încercat și a fost un lucru foarte bun. Sera din Luneville și castelul din regiunea de unde vin eu s-au bucurat de sprijin și asta a ajutat foarte mult regiunea pentru că oamenii din regiune nu-și uitau de bijuteriile pe care le au în jur. Uh, subvențiile pentru uh, Uh, finanțarea mobilierului din patrimoniu nu există decât într-o mică măsură și asta nu este un lucru bun și trebuie să creăm uh, noi rețele, trebuie să existe un grup de experți care a fost creat și Există angajamente referitoare la monumente istorice cu obiectivul de a le face rezistente la cutremur. Însă nu se precizează dacă acest lucru va avea forma unei subvenții sau nu. Nu neg că Uniunea Europeană acționează pentru restaurarea de monumente istorice, dar e trist să trebuiască să așteptăm un cutremur în Grecia sau în Italia pentru a debloca câteva milioane de euro în acest sens. Când e vorba de a salva bănci, vorbim de alte sume. Dacă autoritățile nu își asumă rolul de a um, reface patrimoniul nostru, cine o va face? Este foarte trist să vedem că Coliseumul, Coloseumul este renovat datorită mecenatului fabricantului de încălțăminte toți. Prin urmare, vreau să vă invit să inversăm prioritățile în ceea ce privește cultura și clădirile. Mulțumesc! Vielen Dank, Frau Șodrova, bitte. Mulțumim, doamnă Șodrova. Děkuji za udělení slova, kolegyně a kolegové. Já bych... Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Dragi colegi, și eu vreau să mulțumesc uh, reprezentantei Comisiei pentru colaborare, uh, pentru uh, organizarea anului cultural, patrimoniului cultural european și așa cum am spus și în plenară la Strasburg, am dezbătut și modul în care această inițiativă uh, s-a desfășurat și pe bună dreptate. A spus că au fost 18.000 de evenimente organizate cu o mare vizibilitate de la mici localități până la nivelul național, instituții culturale au fost implicate de la toate nivelurile. La Republica Cehă, un compozitor important a venit și a, împreună cu Filarmonica din Cracovia, a, și-a prezentat a, opera. Asta a fost partea unui proiect care se numește a, Art. A, asta e dovada faptului că studenți din patru orașe uh, s-au implicat și continuă, de fapt, să se întâlnească din Cracovia, Alman, uh, Bratislavia și Henge uh, au vizitat, uh, toți studenții au vizitat fiecare oraș și uh, au uh, avut multe activități, au uh, um, în cele din urmă au uh, elaborat o întreagă expoziție, au creat filme, o expoziție de asemenea de imagini pe subiecte istorice. Sunt foarte recunoscătoare pentru această inițiativă, vreau să vă mulțumesc pentru tot efortul și cred că ar fi păcat dacă potențialul acestui an să nu uh, continue. Am, l-am ascultat pe domnul Diaconul la început și uh, sper ca și în mandatul următor Comisia va continua să facă eforturi pe această uh, linie, astfel încât uh, Uh, anul patrimoniului cultural european să producă efecte mult timp pe viitor. Și pentru că și eu iau cuvântul ultima dată, vreau să mulțumesc și eu tuturor colaboratorilor. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank! Mulțumim! Julie Ward Mulțumesc! Vreau să vă spun că sunt foarte recunoscătoare și eu pentru anul, anul Patrimoniului Cultural European și că a inclus toate culturile care trăiesc în Europa, recunoscând faptul că patrimoniul nostru cultural european este unul foarte inclusiv, mai ales în ceea ce privește cultura islamică. Și spun asta pentru că există așa o mișcare în Europa de a demoniza uh, islamul. Și totuși, multe dintre orașele noastre, multe dintre tradițiile noastre culturale vin, de fapt, din cultura islamică. Am uh, colaborat cu o organizație extraordinară numită O mie și una de invenții, care celebrează tradițiile islamice și invențiile în medicină, în arhitectură, în uh, domeniul spațial, deci știu că avem nevoie de această de educație a cetățenilor, astfel încât oamenii să aibă o perspectivă mai amplă a uh, ceea ce înseamnă să fie european Um, și există și arta islamică în colecțiile muzeelor statelor membre. Deci statele membre recunosc faptul că au piese de artă extraordinare care vin din tradiția islamică. Am vrut să spun acest lucru. Cred că este foarte important că am făcut acest lucru tocmai acum, pentru că avem o problemă în Europa uh, cu faptul că se neagă că tradiția islamică ar fi parte din cultura noastră comună și Fundația Europeană pentru Cultura uh, Iudaică a participat la o activități și la o conferință excelentă referitor la patrimoniul cultural european și uh, uh, președintele acestei organizații, care este prietenul meu, a făcut progrese foarte importante în funda cu fundația sa, tocmai pentru că a participat la anul patrimoniului cultural european. Deci vă mulțumesc și eu. Luigi Morgano. În maniera telegrafică, cum sugerisce în mod telegrafic, așa cum ne-a rugat doamna președinte, o observație generală relevantă este că această comisie pentru cultură a pornit ca o cenușăreasă comisiilor și acum cultura pare să fi devenit o nouă prioritate a comisiei. 11 prioritate. Asta s-a spus și asta este totuși un aspect important de subliniat, care pe de o parte se datorează uh, faptului că în această comisie parlamentară a noastră suntem cu toții de acord că subiectele sunt foarte relevante, am avut o bună colaborare și pentru asta vă mulțumesc. Și trebuie apoi să ne ocupăm și de discurs, sau mă rog, să se ocupe cineva de discursul guvernelor. Există o mare provocare în buget Uh, am făcut o serie de cereri, Parlamentul le-a susținut și ăsta este un punct de pornire foarte relevant. Și aș vrea să mai aduc în discuție un subiect, ce anume reorganizarea cu InvestU, care duce la aspecte suplimentare. E o provocare ce trebuie să fie avută în vedere, care va duce la discuții pe alte chestiuni. În acești cinci ani, evident că am identificat o serie de astfel de probleme, și acestea vor necesita ani întregi în următorul mandat pentru implementare. Vreau să le mulțumesc și eu din suflet colegilor, directoratelor generale care ne-au fost uh, aproape, colaborare, vreau să mulțumesc pentru colaborare și cred că dacă vom reuși să avem o nouă comisie pentru cultură, la fel de atentă ca noi la aceste subiecte, o să oferim, o să reușim să progresăm. Vielen herzlichen Dank. Mulțumesc. Uh, într-adevăr, o mare armonie de uh, opinii aici. Uh, în această ultimă reuniune. Aș avea o întrebare suplimentară acum pe final de discuție. Uh, am primit un document care pe 9 aprilie a fost semnat de, trebuie să fie semnat de statele membre uh, cu ocazia Zilei uh, Europei Digitale. E vorba de promovarea digitalizării patrimoniului cultural. Vine de la DG Connect, de la Comisie. Întrebarea mea este dacă um, au existat contacte între DG Connect și DG EAC, pentru că acest document îmi face oarecum impresia uh, că cineva și-a adus aminte așa în ultimul moment, o, oh, firar să fie, poate că trebuie să facem ceva uh, în sensul ăsta și repede s-a uh, încropit cumva documentul ăsta care mi se pare chiar neambițios. Um, sigur că e foarte frumos să ne aminti, amintim că trebuie să luăm în considerare patrimoniul cultural și să dăm declarații în acest sens, dar uh, Mm, eu cred că totuși ar fi putut să fie un pic mai ambițios formulat uh, și un pic mai bine elaborat acest uh, document, um, pentru că statelor membre li se spune 9 aprilie săptămâna viitoare, oare ați putea repede să spuneți dacă ați putea să semnați acest document? Um, mă tem că așa nu funcționează bine lucrurile dacă vrem apoi să convingem statele membre să facă ceva în acest sens, în ceea ce privește digitalizarea, care poate să fie un instrument și trebuie să fie un instrument important pentru păstrarea patrimoniului cultural, pentru ca patrimoniul cultural să devină mai accesibil tuturor cetățenilor, dar cred că ar trebui găsită o modalitate în așa fel încât statele membre să fie chiar convinse Uh, de importanța acestui instrument. Um, și cred că pentru viitor trebuie să ne fie foarte clar tuturor că patrimoniul, cultura de astăzi este patrimoniul cultural de mâine. Și poate că ar trebui în acest sens să ne gândim, uh, să, să regândim conceptul de cultură, astfel încât să nu cădem în capcană și să avem uh, o falie între generații, pentru că ceea ce tinerii uh, numesc cultură, pentru noi uh, este oarecum în afara culturii. Și uh, trebuie să fim atenți să nu se creeze diviziuni între generații. Asta este un apel pentru viitor și acum, în încheierea dezbaterii, vă dau încă o dată cuvântul pentru ca să putem ajunge apoi la ultimul punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor pentru toate contribuțiile foarte valoroase. Întotdeauna luăm notă, uh, consemnăm uh, toate opiniile, uh, ne bazăm pe sugestiile și pe înțelepciunea dumneavoastră, după cum știți deja. În ceea ce privește ultima întrebare a domnului președinte, da, într-adevăr, cele două direcții generale, Connect și EAC, au colaborat pentru a pregăti această primă încercare de a Um, convinge statele membre să colaboreze în acest domeniu. Cam asta e situația în momentul de față. Um, primul pas nu reprezintă întotdeauna uh, un document bine pregătit și aveți dreptate că putem întotdeauna să fim mai ambițioși și faptul că ne uh, susțineți întotdeauna și ne cereți să fim mai ambițioși e foarte bine și sunt, sigur că, sunt sigură că veți continua această uh, presiune și în următoarea legislatură. Dar acesta este un prim pas pentru a face statele membre să recunoască că ar trebui să colaboreze mai mult. Dar e o abordare pas cu pas. Asta e. Mulțumesc! Da, mulțumim și noi puteți să fiți sigură că și următoarea Comisie pentru Cultura a Parlamentului European uh, va face presiuni, va împinge așa de la spate Comisia, uh, așa cum am făcut-o și noi și dacă pe dumneavoastră vă ajută acest lucru, e cu atât mai bine. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și vă mulțumim călduros pentru colaborarea foarte bună și constructivă din ultimii ani și pentru cei care vor fi prezenți și în Parlamentul următor, această colaborare cu siguranță va continua. Deci vă mulțumim foarte mult până acum și vă invităm deja călduros să ciocniți un pahar uh, cu noi uh, la încheierea acestei uh, legislaturi. Vă mulțumim încă o dată. Doamna președinte? Vreau să vă mulțumesc, vreau să reamintesc că avem președintele Europa Noastră alături de noi, care a fost un foarte important protagonist anul acesta. Äh, da, mulțumiri călduroase și din partea mea, mulțumim foarte mult Europa Noastră, care într-adevăr uh, a contribuit uh, într-un mod absolut minunat la anul patrimoniului cultural european. Și trecem acum la punctul care se referă la trialogul pe marginea programului Drepturi și Valori și vicepreședinta Parlamentului European, Silvie Guillaume, este cea care a participat la negociere din partea noastră și care poate să ne raporteze bune, bune rezultate. A apărat foarte bine interesele comisiei noastre. Nu i-a fost ușor în negocieri, dacă am înțeles bine. Uh, au fost și momente în care a fost greu să se apere împotriva Libe, care uh, consideră că a, acesta este programul lor, dar Silvii Um, împreună cu raportorii din umbră, au făcut o treabă excelentă, au uh, apărat foarte bine drepturile Comisiei pentru Cultură. Silvi, ai cuvântul. Mulțumesc, Petra. Dacă înțeleg eu bine, sunt uh, ultima care va aborda subiectul în ultima reuniune a Comisiei Cultură pe acest mandat. Bun, mulțumesc pentru cuvintele spuse. Da, când te lansezi într-o negociere, există un raport de forțe, cu libe o mare comisie, cu o comisie mică, totuși lucrurile au mers bine și am avut negocieri un pic mai tensionate cu comisia și Consiliul, care n-au fost întotdeauna pe aceeași lungime de undă cu noi. Însă, până la urmă, am reușit să obținem rezultate bune după patru trialoguri. Am ajuns la un acord parțial la începutul lunii martie și programul de care vorbim se numește Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori. Asta este titlul. Există câteva aspecte pe care am obținut ce am vrut, nu o să intru în detalii, o să, pe toate, o să mă refer la două, trei dintre ele. Consiliul a fost de acord să există o continuare a sprijinului pentru ONG-urile care promovează valori europene. Asta este cel al patrulea obiectiv al programului și noi ne-am păstrat abordarea pe care am propus-o în ceea ce privește implicarea cetățenească. Pentru noi era foarte important să rămânem pe poziții și așa a și fost. Europa cetățenilor rămâne, în special prin intermediul unor obiective generoase, cu un echilibru care, zic eu, e mai bun în textul final față de ce susținea Libe și într-un alt articol pe care l-am stabilit de altfel în al treilea trialog, referitor la angajament și participarea cetățenească, există trei dimensiuni uh, referitoare la memorie și nu se vor face referințe polemice problematice, apoi cel referitor la participarea democratică și cel la referitor la rețelele de orașe și îngemânarea, înfrățirea între orașe, care sunt uh, subiecte importante pentru asociațiile locale. Știți că aceste asociații locale în care suntem implicați, mulți dintre noi, sunt foarte uh, bine ajutate de aceste fonduri. Deci iată cam care este lupta pe care trebuie să o ducem noi în Parlament, lupta pe buget, pentru că acesta este un acord provizoriu. Deci aceste aspecte bugetare vor fi stabilite în negocierea orizontale pe viitorul cadru financiar multianual. Vreau să vă reamintesc că pe această parte apărăm uh, o 500 de milioane pentru partea noastră din buget. Deci sper că viitorii noștri colegi vor avea, vor da dovadă de aceeași hotărâre ca noi. Votul final are loc în plenară de pe 17 aprilie la Strasburg. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Îți mulțumim foarte mult, Silvi, pentru raportare și încă o dată mulțumim și pentru faptul că ai rămas atât de perseverentă și ai reprezentat foarte bine interesele comisiei noastre. Eu uh, uh, îți spun că aș fi preferat uh, să avem uh, noi în comisie uh, acest dosar și apoi să avem o primă lectură în plen și să discutăm acest program cu uh, Consiliul și Comisia. Acum avem un rezultat parțial și nu știm exact câți bani vom avea la dispoziție în cele din urmă, dar și eu îmi pun speranțele în următorul Parlament, în următoarea Comisie pentru Cultură, care se vor implica și care vor milita pentru ca în cele din urmă uh, lucrurile să arate așa cum ne dorim. Um, lucrurile n-au fost în mâna noastră, Comisia Libe a fost competentă pe fond, deci nu am avut o influență mai mare, dar încă o dată mulțumiri călduroase pentru munca ta și Sabine Ferhaien dorește să intervină și Silvia Costa, vă rog foarte pe scurt. Am doar o întrebare scurtă. La programul Europa pentru cetățeni, cetățene și cetățeni, uh, era vorba despre, la un punct, despre parteneriatele între orașe. Ce se întâmplă uh, cu accesibilitatea pentru program, mai ales a micilor parteneriate Uh, pentru că în rețele, a, rețelele a cu mulți a, uh, participanți au fost întotdeauna în vizorul comisiei, dar mă întreb ce se întâmplă cu micile parteneriate sau parteneriatele bilaterale între orașe. Mai au șansa să primească bani, să fie incluse în program? Pentru că mă gândesc la mici comune sau uh, localități sau orașe mici, e foarte important să poată să aibă parteneriate. Sunt prevăzute în continuare în program. Mulțumesc, Silvia Costa. Vreau să mulțumesc lui Silvi. Îmi place că a fost introdusă termenul cetățeni, nu cetățenie, ci cetățeni în titlu, dacă nu mă înșel. Îmi pare rău, știți că, știu că ați luptat și pentru asta, să nu se vorbească despre activități pentru a susține educația cetățenească europeană. E un punct important din program, Însă s-a spus că e în Erasmus. Nu e așa, dar am luat notă de toate lucrurile importante pe care le-a obținut și sper că angajamentul referitor la creșterea bugetului pentru buget să ducă la rezultate reale, pentru că ăsta a fost riscul să pierdem prin fuzionarea programelor specificitatea și cred că am evitat acest risc, așa că îți mulțumesc. Oui, je veux rassurer Sabine. Silvia acum. Da, exact. Vreau să îi spun colegei noastre. Exact despre asta este vorba cu proiectele noastre. Wunderbar. Dann können wir... Minunat atunci putem să închidem și acest punct de pe ordinea de zi și lăsăm totul cu încredere pentru, cealalt, pentru viitoarea Comisie Cultură și viitoarea Comisie Libe. Încă o dată, Silvi, îți mulțumim foarte mult pentru munca făcută în domeniu și acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi și anume la diverse și aici Julie dorește să intervină pe scurt. Uh, well, I wanted to talk about... Eu voiam să vorbesc despre Plovdiv 2019 din perspectiva faptului că este un proiect finanțat cu fonduri europene și am avut o delegație din partea comitetului care a fost acolo. Vorbeam în Voslav la o conferință vineri și cineva de la Plovdiv a participat la acea conferință care e implicat în acest program. Și mi-au spus că există atacuri extraordinare la nivelul directorului artistic și al fundației în momentul de față și la adresa artiștilor din Plovdiv. Pentru că în program este inclus și un element care vizează diversitatea de gen. Am aici un raport de 15 pagini referitor la atacurile politice, o parte dintre ele. S-a cerut demisia directorului. E vorba de grupuri de extremă dreaptă, dar și politicieni din alte partide. Probabil eu cred că ar trebui că să acționăm noi, comisia noastră, pe acest subiect, pentru că până la urmă integritatea programului noi finanțăm și vorbim de un atac la adresa libertăților fundamentale într-un program pe care noi îl susținem. Am fost acolo și nu ni s-a spus nimic despre aceste atacuri. Dar chiar sâmbătă, în oraș, am văzut proteste, am văzut oamenii care uh, cereau demisia directorului și acesta este un atac. Unul dintre grupuri are o expoziție în interiorul clădirii, este vorba de un grup LGBT care are o expoziție și ori de câte ori se vorbește despre cultură dintr-o perspectivă non-binară, există atacuri. Aici există inclusiv o imagine a lui Brezhnev care îl sărută pe Honecker, care era pe zidul Berlinului. Și noi, comisia noastră, care susține valorile europene, trebuie să facem ceva. În plus, am avut o delegație acolo, deci trebuie să spunem ceva față de acest subiect. Nu ne putem încheia mandatul fără a o face. Tocmai am elaborat acest raport să spunem ce minunat e totul. Eu cred că am fost protejați de situația neplăcută uh, în oraș și aș vrea să uh, le dau colegilor acest raport pentru a obține sprijinul dumneavoastră, pentru că fără îndoială trebuie să facem ceva comentarii față de această situație și mă întreb dacă sunt colegi care sunt de acord cu mine. Herzlichen Dank für die Mulțumim, Julie, mulțumim pentru informații. Cred că sunt informații noi pentru noi. Helga? Eu am fost președinta delegației la Plovdiv, au fost cu noi Julie și alții și sigur ca de fiecare dată când vorbești despre capitala europeană a culturii, există fricțiuni, lupte interne, știm asta. Eu nu pot să spun nimic despre acest document înainte să-l citesc, Julie, aștept să-l distribui, dar sunt foarte corecte, mai ales cu acest sărut, cu Honecker. Este o, o expoziție de artă care arată ce s-a întâmplat. Și, sincer, nu cred că trebuie să avem o abordare părtinitoare. Haideți să vedem care sunt acuzațiile. Nu știu dacă au dreptate sau nu. Întâi trebuie să citesc, să mă documentez și apoi mă pronunț. Avem nevoie de informații suplimentare nu o să spun că atacatorii au dreptate, pentru că n-am cum să știu asta. Deci cred că trebuie să primim informații suplimentare din partea directorului, să vedem ce vor atacatorii. Da, tu ai citit, dar noi nu. Deci întâi trebuie să citim și apoi ne pronunțăm. Äh, da, mulțumim foarte mult. Aceasta ar fi fost și propunerea mea. Întâi să citim cu toții informațiile avem contact la Plovdiv, așa că va trebui să ne informăm, să vedem ce se întâmplă de fapt acolo și secretariatul Comisiei Cult va prelua toate acestea și ne va ține informați în funcție de ce informații ne vor parveni. Mulțumim, Julie! Și acum, într-adevăr, trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, dacă nu mai are nimeni nimic de adăugat la diverse, atunci trecem într-adevăr la ultimul punct. La sfârșitul acestui mandat, la sfârșitul mandatului acestei comisii parlamentare. Sunt lucruri pe care le-au mai menționat și colegii, spuneau e ultima, că e ultima oară când intervin aici, în comisia noastră parlamentară și am putut să vedem cât de uh, greu le e unora să își ia la revedere de la munca din această comisie. Trebuie să vă spun că și pentru mine a fost o mare onoare și a fost un privilegiu să fiu președinta acestei comisii, comisii pentru cultură și educație. E un lucru care m-a inspirat, m-a îmbogățit. Faptul că am lucrat aici la cult cu atât de mulți oameni, atât de mulți oameni care sunt angajați în ceea ce privește, dau dovadă de angajament în ceea ce privește cultura, sportul, educația. Cred că aceste lucruri s-au resimțit la toate discuțiile pe care le-am avut și sunt lucruri pe care le-am putut observa întotdeauna și vreau să îi mulțumesc și președintei dinaintea mea, Silviei Costa, vreau să îi mulțumesc. Aceasta a luptat foarte mult să se asigure că politicile culturale ocupă locul pe care îl merită în agenda europeană. La începutul, comisii, la începutul mandatului, Comisia noastră nu a avut o poziție foarte bună și începutul a fost greu. Cred că acum situația e ceva mai bună. Nu cred că într-adevăr avem statutul pe care l-am meritat, dar cred că lucrurile s-au îmbunătățit. Și acest lucru și datorită muncii noastre a tuturor și muncii Silviei. Și trebuie să spun că printre prioritățile Comisiei Juncker nu se regăseau cultura și educația, dar până la urmă iată că la sfârșitul acestui mandat am reușit să ne asigurăm că și aceste subiecte ocupă un loc important. Așa că poate că e important să vedem că au reușit să înțeleagă și alții cei de la Comisie că e nevoie de acest subiect al culturii în agenda europeană. La începutul acestui mandat a trebuit să luptăm mult pentru obiectivele noastre, însă eu cred că a meritat. Între timp, în Uniunea Europeană, aproape toată lumea a înțeles că e nevoie de o politică bună culturală și de educație în Europa, că altfel Europa nu poate să avanseze și nu poate să crească. Și cred că acest lucru e cel mai important. Silvia a luptat mult și pentru alte subiecte în acest mandat, a luptat pentru acest an european al, patram, al patrimoniului cultural. A fost un obiectiv pe care l-am avut E un lucru care a fost important și pentru statele membre și important a fost ca să convingem Comisia Europeană, vârful Comisiei Europene să fie convins că într-adevăr acest an e o idee foarte bună. Și iată că până la urmă, după multe eforturi, am reușit să sărbătorim acest an european al patrimoniului cultural. Apoi, am avut grijă de bugetul pe care l-am avut. I-am mulțumit la reuniunea co- coordonatorilor, colegii noastre Helga, de cum s-a ocupat de tot ceea ce ține de buget în comisia noastră și am reușit ca împreună, împreună cu raportorii și cu cei de la bugete să folosim bine bugetul pe care l-am avut, astfel încât să ne asigurăm că prioritățile noastre sunt bine finanțate și să ne asigurăm că și în viitoarele programe reușim să creștem sumele pentru programe. Și există de asemenea și inițiative pilot, care au fost niște inițiative de succes și care urmează să fie continuate. Apoi, ne-am ocupat și de modernizarea sectorului cultural și creativ în Europa. Ne-am ocupat și de sectorul media, de exemplu cu directiva în ceea ce privește serviciile audiovizuale. Am depus multe eforturi, am investit mult timp și cred că până la urmă, după o muncă foarte grea, am reușit împreună cu Consiliu să ajungem la rezultate bune. Mai avem și noul corp de solidaritate europeană care există acum. Și ne-am ocupat și de viitorul programelor, două programe mari, Creative Europe și Erasmus+, Cred că am reușit să spunem foarte clar ce ne dorim pe viitor de la aceste două programe și sper că și viitorul Parlament și viitoarea Comisie pentru Cultură va continua aceste decizii pe care le-am luat noi, mai ales în ceea ce privește deciziile legate de buget și eu, dacă mă voi întoarce, vă pot asigura că voi duce această luptă în continuare și anume deciziile pe care le-am luat să fie într-adevăr puse în aplicare și sper că vom reuși să avem succes în fața Consiliului cu privire la aceste aspecte financiare. Au existat diferite proiecte, rapoarte din propria inițiativă, audieri, diferite evenimente, toate acestea au fost foarte importante la nivel european, astfel încât să putem să avem aceste subiecte importante culturale. Am adus subiecte cum ar fi sportul, educația, competențele europene și lista ar putea să fie una foarte lungă. Doresc să vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră, să le mulțumesc tuturor membrilor comisiei noastre, colaboratorilor, asistenților, asistentelor, le mulțumesc și membrilor biroului meu care întotdeauna m-au ajutat foarte mult. Mulțumesc secretariatului comisiei noastre, Departamentului de Politici, interpreților care ne-au ajutat și le mulțumesc și reprezentanților Comisiei, Consiliului, reprezentanților CESE, reprezentanților COR, tuturor reprezentanților din organizații naționale și internaționale și le mulțumesc tuturor părților implicate care au fost alături de noi în acești cinci ani. Am reușit totuși să colaborăm foarte bine și am reușit să implementăm ideile avute. Această muncă a Comisiei Cult a fost, a fost într-adevăr o muncă comună, o muncă pe care am făcut-o împreună, am progresat împreună și cred că putem să fim cu toții mândri de ceea ce am făcut în ultimii cinci ani. A fost minunat, mi-a făcut o mare plăcere să colaborez cu dumneavoastră în ultimii ani, nu am avut întotdeauna aceleași păreri, ar fi fost și plictisit plictisitor și din confruntări și din certuri câteodată reies lucruri pozitive. Și cred că acest lucru s-a întâmplat și aici la noi de câteva ori și am reușit să colaborăm într-o atmosferă prietenoasă. Am fost totdeauna bine orientați pe subiectele noastre și ne-am axat pe subiectele importante pentru cultură și pe toate domeniile care sunt importante pentru noi. Acum, pentru ceea ce urmează în viața dumneavoastră, fie aici în Parlament, fie altundeva, eu vă doresc toate cele bune. Cei care vor candida din nou, acelora le doresc mult succes, iar pentru ce, și mult succes și toate cele bune și pentru cei care nu mai candidează. Sper că veți continua să fiți apropiați de acest domeniu al culturii europene și pe viitor. Și dacă mai dorește cineva să intervină acum la sfârșit, Sabine, Helga. E prima reuniune pe care nu o voi putea încheia la timp. Da, dar vreau să spun că sunt de acord cu tot ce ai spus tu până acum și nu pot decât și eu să le mulțumesc tuturor, nu o să Fac și o listă cu toată lumea și eu vreau să le mulțumesc interpreților, asistenților, secretariatului, Policy Department și așa mai departe, să le mulțumesc colegilor. Cred că ceea ce lipsește de la aceste mulțumiri, cred că nu ai uitat pe nimeni, dar trebuie să-ți mulțumim și ție, Petra, și îi mulțumim și Silviei pentru prima jumătate a mandatului. Și am avut această conducere foarte fermă în această comisie care ne-a ajutat foarte mult. Îmi amintesc de raportul pe care l-am avut împreună cu ITRE acum câțiva ani. Nu a fost ușor, pentru că și cei de la ITRE au trebuit să fie făcut conștienți că există o dimensiune culturală și în proiectele lor de acolo și cred că e important tot ceea ce ai spus despre comisia noastră. Am avut o colaborare foarte bună, e bine și am avut această atitudine combativă pe care am avut-o cu toții pentru cultură și am încercat să-i convingem și pe colegii care nu fac parte din comisia noastră cât de importantă este cultura și cum trebuie ea să fie integrată. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru tot, le mulțumesc colegilor, coordonatorilor din comisia noastră parlamentară. Cred că tu, Petra, ai fost cineva care ne-a ajutat foarte mult și ne-a încurajat întotdeauna. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, Petra, și cred că pot să mulțumesc în numele tuturor colegilor. Mulțumesc, Helga. From my side as well, thanks to în ceea ce mă privește, îți mulțumesc ție, Petra, îi mulțumesc Silvie, în calitate de președinte anterioară și vă mulțumesc tuturor. Nu mai candidez, după cum știți. E o hotărâre pe care am luat-o eu, personal. Nu e vorba că nu m-a ales nimeni, ci am ales eu. Pentru mine a fost o plăcere. Întotdeauna mi-a plăcut să lucrez în Comisia de Cultură, dat fiindcă înainte am lucrat în Senatul nostru pe aceeași temă. Am avut o bună combinație, de aceea am putut să facem lucruri bune împreună și, în primul rând, aș vrea să vă mulțumesc tuturor, interpreți, colegilor care m-au ajutat, Frederic, Olga, Fin și Benjamin și dumneavoastră tuturor, pentru că până la urmă am făcut o, o muncă de echipă. Am avut conflicte, ceea ce e și normal într-un parlament democratic, însă totul trebuie să fie în favoarea educației și diversității culturale și pe aceste teme am fost unit și pentru asta vă mulțumesc. Vielen herzlichen Dank. Mulțumim foarte mult. Silvia. Mulțumesc, Petra, mulțumesc și pentru că ai avut generozitatea de a reaminti faptul că am pasat ștacheta la jumătatea mandatului. Uh, te-ai implicat foarte mult pe niște subiecte așa de importante, strategia ce ține de CFM și așa mai departe, chestiunea digitală. Știu că am avut poziții diferite uneori, dar întotdeauna am reușit să ajungem la un echilibru. Și am făcut o alegere când am intrat în Comisia pentru Cultură și Educație, în al doilea mandat mai ales. Consider că dedicarea noastră față de aceste subiecte și viziunea noastră, pentru că eu spun că avem o comisie cu o viziune și pentru asta mulțumesc personalului pentru <laughs> contribuție, lui Nils, celorlalți coordonatori. Am încercat cu toții și sper că am și reușit să găsim uh, ceea ce am căutat și anume să arătăm faptul că cultura nu este o dimensiune verticală, ci una orizontală în toate domeniile. Și trebuie să avem o astfel de abordare. Fără o abordare de jos în sus, nu avem cum să salvăm proiectul european și implicând cetățenii. Deci, ideea nu este doar să revendicăm fonduri pentru anumite programe, ci să restituim politicii ce ține de politice și programelor ce ține de programe. Programele sunt instrumente pentru a implementa politici și poate acum e mai clar. Vreau să mulțumesc și Comisiei pentru că a permis abordarea transversală și din perspectiva atenției pe care o alocăm regulilor europene modelul social european se extindă și în domeniul digital. Să nu uităm, pentru că e foarte important. Și mulțumim și pentru colaborarea cu alte comisii. Mulțumesc raportorilor care se găsesc toți aici, care au fost și coraportori cu colegi din diverse comisii și au dus la convergența unor politici mai integrate. Mulțumesc din suflet pentru o experiență așa de importantă. Cred că toate talentele pe care le avem în această comisie au fost uh, puse în uh, practică. Poate nu avem așa un număr mare de membri, dar suntem o echipă unită și am uh, lucrat ca o echipă. Mulțumesc consilierilor, asistenților, tuturor celor care au contribuit uh, pentru a ne ajuta. Mulțumesc și interpreților alături de care am luptat pentru a le apăra demnitatea profesională. Uh, Cred, deci, că am clarificat niște elemente pe care trebuie să continuăm să ne axăm, nu noi neapărat azi, ci următoarea Comisie de Cultură, care, zic eu, va avea o moștenire importantă și o va putea onora creând uh, o strategie clar definită. Mulțumesc și tuturor celor implicați, factorilor implicați, stakeholderilor, pentru că altfel n-am fi putut reuși. Mulțumesc tuturor, nici eu nu o mai fin o să mai fiu în următorul mandat, pentru că de mult timp sunt în politică, dar asta nu înseamnă că nu o să fiu alături de cei care în Europa se luptă pentru cultură, educație, ecosistemul digital echilibrat, solidaritate și cetățenie și sper să ne mai întâlnim în alte împrejurări. Vielen herzlichen Dank! Mulțumesc foarte mult! Încheiem reuniunea noastră și ne întâlnim să ciocnim un pahar pe cealaltă parte a sălii. Mă scuzați, vă rog. Propun, propun să facem, Silvia, Silvia, Silvia, propun să facem o comisie în umbră. Să facem o comisie din cei care dispar și rămân pe acasă, o comisie din umbră. <laughs> Vielen herzlichen Dank und danke an die Dolmetscher. Mulțumim și mulțumim interpreților.